Ähm, Bun. Haideți să mergem mai departe. Directiva serviciilor. Vă dăm imediat cuvântul. Good afternoon, dear Madam Chair. Bună ziua, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă prezint astăzi uh, raportul de audit privind uh, punerea în aplicare a directivei serviciilor. O să vă prezint recomandările mele, dar înainte aș dori să vă dau mai multe informații de fundal. Cu peste 10 ani în urmă, Comisia a început o liberalizare generală a uh, serviciilor. La vremea respectivă, piața unică a bunurilor se considera funcțională, dar piața serviciilor se confrunta cu bariere administrative și nu numai pentru uh, actorii economici, dar și pentru consumatori. Și se considera că acest sector ar putea să aibă o mare contribuție la PIB-ul UE. În 2006 s-a adoptat directiva serviciilor și statele membre au avut la dispoziție trei ani pentru a o pune în aplicare. Transpunerea uh, acesteia ar fi trebuit să elimine obstacolele, să sporească transparența și să simplifice procedurile pentru întreprinderi și pentru consumatori, pentru furnizarea și utilizarea de servicii pe piața unică. Am evaluat progresele din ultimii șapte ani și am constatat că aceste obiective au fost atinse doar parțial. Principala temă a um, um, analizei noastre a fost punerea în aplicare a directivei cu mai multe subîntrebări. În primul rând am vrut să vedem dacă Comisia a monitorizat și a evaluat atent punerea în aplicare a directivei. În al doilea rând, da, am vrut să vedem dacă Comisia a facilitat punerea în aplicare a directivei. Și iată principalele noastre uh, concluzii. După o perioadă destul de lungă de transpunere de 3 ani, majoritatea statelor membre, adică 20, nu au reușit să respecte acest termen. Ar fi s-a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a directivei, dar documentul produs de comisie a fost disponibil în toate limbile doar la un an după aprobarea directivei, ceea ce a dus la o întârziere a întregului proces. Mai departe, am constatat că Comisia nu s-a asigurat că clauza comerțului trans, uh, transfrontalier uh, de servicii care prevede colectarea de date este respectată. Consiliul a cerut Comisiei să se ocupe de acest subiect. Acum se face o reconstrucție retroactivă, dar aceasta merge doar până în 2012, deci nu se poate evalua în ce măsură a contribuit directiva la sporirea comerțului cu servicii de la implementare. Contributed to faster GDP growth. Then, more importantly, 10 years after the approval of the directive and more than six years after the deadline for the transposition, there is ample evidence that many obstacles for trade in services remain.